dragi colegi, sper că v-ați găsit locul cu toții și că aveți cartelele de vot. Ca de obicei, vom face o, o testare a sistemului de vot și deschid votul acum. Am să vă rog să votați uh, cu toții pentru a testa sistemul. Haben Sie jetzt alle die Testabstimmung durchgeführt? A votat toată lumea în acest test. ...37 de cartele, dar numai 35 de persoane care, votea, care au votat. 40 de cartele între timp și 38 de persoane care au votat. Se pare că totul funcționează, grupurile sunt reprezentate în mod adecvat. Vă mulțumesc. Acum trecem la primul vot real, punctul 13. O întrebare cu solicitare de răspuns oral privind Convenția cu insulele Mauritius. Deschid votul. Între timp uh, s-a adăugat uh, un vot în plus de la PPE. Mulțumesc, s-a rezolvat. S-a închis votul. Și se, și se adoptă cu 31 de voturi pentru și 7 abțineri. Trecem la punctul 14, raportul anual privind uh, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și votăm acum prin ridicarea mâinii amendamentul de compromis. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează acum amendamentul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm totuși. Amendamentul 14. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm mai degrabă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm raportul așa cum a fost el modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 35 de voturi pentru felicitări. Trecem acum la punctul 15 și aici raportorul domnul Bettini dorește să intervină. Vă rog. Eh, solo per ringraziare mm, tutti i colleghi nel lavoro che abbiamo. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat alături de mine, mai ales eh, domnului președinte al comisiei, domnul Lange, pentru propunerea de compromis pe care am eh, obținut-o. Consiliul nu avea o poziție foarte complexă, așa că noi am obținut aici uh, utilizarea actelor delegate pentru drepturile omului. Este un precedent foarte important pentru Parlamentul European, deci uh, vreau să mulțumesc pentru cooperarea și cu celelalte grupuri. Mulțumesc, uh, nu pot și eu decât să vă mulțumesc Uh, să mulțumesc uh, și raportorilor din umbră. Ca dele delegație la negocieri am vorbit cu un singur uh, glas și am reușit să ne impunem. Consiliul a fost de acord cu această facilitare vamală pentru prima dată sau la această facilitare vamală a fost de acord pentru prima dată ca Parlamentul să aibă, să aibă parte de acte delegate. Deci uh, nu pot decât să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la acest dosar. Aveți acum compromisul în fața dumneavoastră. S-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnule raportor! Mulțumesc, dragi colegi! Cu aceasta trecem la punctul 16, referitor la TISA. Înainte să începem, doresc să vă atrag atenția că săptămâna viitoare, pe 9 decembrie, organizăm un uh, mic, uh, o mică recepție uh, pentru membrii INTA la 19.30. Aveți detaliile în uh, e mail uh, M-aș bucura dacă ați participa, astfel încât să ne putem uh, uita în, în urmă la activitatea noastră din acest an și să bem un pahar pentru viitor. Mulțumesc. Deci, punctul 16, TISA. Deja de, 6, de 3 ori am uh, discutat despre acordul privind comerțul cu servicii, TISA. Ultima dezbatere a avut loc pe 15 octombrie, când uh, doamna Reding, raportoarea noastră, ne-a prezentat acest raport. Între timp, cred că au fost depuse 599 de amendamente, de care se ocupă acum doamna Reding împreună cu raportorii din umbră. Nouă comisii își vor um, depune un aviz pentru acest raport. Iar acum, cu cea mai mare plăcere, îi dau cuvântul doamnei Reding. Vielen Dank, ähm, vielen Dank, Herr Präsident and dear colleagues. To go straight to the heart of the matter. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am să trec direct la subiect. Și am să încep cu punctele consensuale, care sunt uh, destul de multe, privind uh, uh, sfera de aplicare a negocierilor există consens pentru asigurarea compatibilității cu CAS și pentru a invita China la negocieri. Cât privește partea digitală, toate grupurile sprijină prevederile privind uh, protecția datelor și internetul deschis. La uh, drepturile consumatorilor, con- recomandările mele se bucură de sprijin și preocupările mele sunt împărtășite. La partea privind transparența, membrii favorizează publicarea documentelor de negociere atâta vreme cât acest lucru este uh, în conformitate cu practicile deja consacrate și cu acquis european, în ceea ce privește apelul la reciprocitate pentru un um, capitol foarte amplu privind reciprocitatea, Acestea au fost primite foarte bine de grupurile politice. Nu trebuie să revenim asupra acestui subiect. Este unul dintre principalele elemente ale negocierilor și uh, am convenit deja asupra acestor aspecte. Mai sunt încă unele puncte uh, la care nu suntem pe deplin de acord. Uh, întâi privind accesul pe piață, unii membri cer uh, angajamente mai uh, ambițioasă, în timp ce alții se opun în legătură cu modurile de furnizare, 1 sau 4. Unii doresc să ne păstrăm actualul mod de negociere, în timp ce alții se opun efect, întocmirii de liste negative. Discuția continuă, dezbaterea continuă, dar eu sunt foarte optimistă că vom putea să ajungem la un acord. În ceea ce privește uh, transferul temporar al uh, profesioniștilor de înaltă calificare, vreau doar să subliniez uh, rolul convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și reglementările actuale privind detașarea lucrătorilor. De asemenea, cred că pe aceste uh, aspecte ne apropiem de consens. În privința reglementărilor interne, unele grupuri sunt mai precaute decât altele, mai ales în ceea ce privește testele de necesitate, dar toată lumea pare să fie de acord că ceea ce avem deja în uh, legislația europeană va trebui Uh, respectat. Deci, vedeți, domnule președinte, există uh, loc de compromisuri foarte bune. În calitate de raportor, uh, eu împreună cu colaboratorii mei fac apel la toate grupurile pentru a ajunge la, cele mai bune, la cel mai bun compromis. De aceea, primul meu, uh, <clears throat> primul meu uh, text, uh, proiectul aviz a fost un compromis din, de la bun început. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră care au avut o atitudine foarte pozitivă și cred că vom prelua foarte multe dintre propunerile colegilor de la INTA când redactăm propunerile de compromis. Dat fiind uh, amploarea foarte mare a acestor negocieri, cred că propunerile Comisiei sunt foarte importante. În acest moment lucrăm la preluarea principalelor opinii ale uh, comisiilor uh, ale diverselor comisii. După, divers, după un an de monitorizare, felul în care Comisia a răspuns apelurilor noastre, venind, uh, participând la grupurile de monitorizare și oferind explicații, uh, chiar contravine celor uh, spuse în opinia publică. Grupul de monitorizare a lucrat în mod foarte transparent și este răspunderea noastră ca membrii acestei, ca membrii Parlamentului să spunem foarte clar ce ne dorim și ce nu vrem să se întâmple. Pentru asta este nevoie de o majoritate foarte mare în INTA și în plenară, pentru că dacă scopul nostru este să spunem clar negociatorilor, iată ce doresc reprezentanții poporului eh, european, eh, iată ce oamenii vor să fie în TISA, atunci eh, vom avea o pondere mai uh, mare. Nu o să votăm uh, acordul în sine, o să votăm pentru sau împotriva unui acord înainte ca acesta să fie încheiat. Deci, practic, dăm o direcție negociatorilor, orientare. De asemenea, membrii care doresc uh, ca aceste negocieri să o ia pe calea cea bună în favoarea cetățenilor europeni, nu ar trebui să piardă ocazia de a vota pentru. Eu în continuare aștept uh, și sunt deschisă pentru discuții constructive în cadrul grupurilor politice și îmi doresc să păstrez aceleași raporturi bune de colaborare cu raportorii din umbră. Klingt ja Vă mulțumim, doamnă Reding. Într-adevăr, sună foarte promițător uh, faptul că ați reușit să vă puneți de acord asupra unei serii atât de ample de puncte și deja uh, vă felicit pentru acest lucru și am să dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Curtin Darling. Thanks very much, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile clar atrag din ce în ce mai multă atenție în afara Parlamentului, dar și în interiorul Parlamentului și cred că una dintre lecțiile pe care ar trebui să le învățăm de la această rezoluție este felul în care noi, comisia noastră, ne-am angajat împreună cu celelalte comisii uh, care își dau avizul pentru a asigura deschiderea, transparența procesului. Foarte multe amendamente au venit din partea comisiei noastre și vor mai veni amendamente și din partea celorlalte comisii. Suntem abia la mijlocul drumului în ceea ce privește compromisurile pe care le putem uh, atinge. Asta uh, sublinează rolul de lider al Parlamentului European în asigurarea transparenței negocierilor comerciale nu putem influența felul în care Comisia și um, Comisia pentru Politică Externă conduc aceste negocieri, dar putem asigura un mare grad de transparență în felul în care acționează aceste foruri în uh, raport cu acest aviz. Aș vrea să repet ce spunea doamna Redding. Uh, trebuie să fie foarte clar că această rezoluție nu se referă la sprijinirea sau respingerea unui acord comer- comercial, pentru că acesta încă nu există. E vorba de influențarea negocierilor care sunt în desfășurare în cel mai bun mod cu putință, și anume prin aducerea de claritate în dezbaterea publică și prin uh, stabilirea poziției noastre într-un mod foarte direct. Această rezoluție trebuie să spună foarte clar ce dorim și ce nu dorim să vedem în orice viitor text de tratat. Am avut de mai multe ori ocazia să ne prezentăm uh, pozițiile. Cred că pe total Cuvântul cheie rămâne coerență. Am avut o mare dezbatere în acesta în legătură cu raportul pe TTIP și cred că trebuie să avem în continuare coerență a poziției noastre. TISA reprezintă o bună posibilitate pentru a actualiza acordurile generale de comerț și trebuie să fie foarte clar că serviciile noastre publice, standardele europene nu sunt temă de negociere și n-ar trebui să fie afectată de aceste, de aceste tratate. Trebuie să garantăm drepturile autorităților publice de a reglementa și trebuie să ne impunem uh, punctele de vedere în legătură cu foarte multe aspecte. Ne preocupă însă uh, protecția datelor uh, cu caracter personal. Sper că din acest punct de vedere ne îndreptăm în direcția corectă în avizul nostru, dar principala diferență între TISA și negocierea altor tratate precum TTIT de TTIP este că TISA este una dintre cele mai bune ocazii pe care le uh, vom avea de a promova multilateralismul în negocierile viitoare. Și de aceea grupul uh, socialiștilor și democraților nu este interesat într-un acord unilateral. Vrem să relansăm uh, dezbaterea pentru beneficiul tuturor regiunilor din lume Păi și pentru a evita dumpingul social în Europa. De aceea, linia roșie peste care nu putem să trecem este uh, aceea că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru ca acordul să fie unul multilateral. Și asta înseamnă că nici o prevedere nu poate fi incompatibilă cu uh, acordul general pentru tarife și comerț. Deci, în următoarele întâlniri al raportorilor din umbră, n-am nicio îndoială că vom putea împreună să ajungem la o rezoluție bună, utilă, compromisurile vor uh, mulțumi pe toată lumea și Sper că într-o întâlnire viitoare vom putea să discutăm și aceste compromisuri la modul cel mai transparent. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu doamnei raportor pentru tot ce a făcut uh, împreună cu raportorii din umbră, desigur. A încercat să țină cont de toate opiniile noastre, de toate uh, părerile noastre astfel încât să ajungem la cele mai bune compromisuri posibile. S-au făcut progrese la prima întâlnire a raportorilor din umbră și cred că, cred că vom continua la fel. Poate dacă îmi permiteți, aș sublinia câteva probleme la, pe care noi credem, le credem importante. Ceea ce este clar Uh, pentru noi este că uh, clauza standstill și listele pozitive sau negative trebuie să fie uh, eliminate. Eu Vrem să ne asigurăm că țările terțe nu uh, se simt amenințate de intrarea pe piața din, din, din, pe piețele lor a companiilor europene. În ceea ce privește listele pozitive și negative, Comisia a avut o abordare corectă, a oferit suficientă flexibilitate uh, autorităților naționale care reglementează piețele interne. Listele pozitive nu pot să facă decât să ambiționeze um, actorii de pe piață, iar uh, cele negative se de, de, descurajează practicile incorrecte. Avem câteva amendamente deja pe masă, avem și două compromisuri, 23 uh, și 24, care cer excluderea serviciilor de natură culturală și audio, audiovizuală. Eu cred că ar trebui să păstrăm definiția existentă, însă mă tem că s-ar putea uh, Um, pune o, impune o excepție prea amplă când vorbim despre cultură. În uh, mass media și în um, rândul publicațiilor, Uniunea Europeană are deja experiențe nefăcute cu această excepție pentru cultură. Această problemă a fost luminată și de președintele Comisiei uh, Cultură și uh, Cred că ar trebui eliminată trimiterea la cultură în amendamentul de compromis 23, dar la 32 trebuie menținută formularea privind dreptul de reglementare. Aș sublinia de asemenea un lucru la care țin foarte mult și anume opoziția față de ideea adoptării unui uh, European Business Act, o lege europeană uh, afacerilor. Eu m-am, opus acestei idei pentru că deja avem foarte multe reglementări comerciale, avem uh, reglementări cu privire la achizițiile publice și de aceea cred că ar fi greșit să includem ideea acestui European Business Act în TISA pentru că nu avem o poziție clarificată pe această temă. Și nu ne dăm seama dacă acest instrument ar fi unul protecționist sau nu. Și pentru că vorbim de reciprocitate, se discută în cadrul unor amendamente și sunt de acord cu doamna uh, raportoare că trebuie să fim foarte atenți cu această chestiune. Unii state membre se opun introducerii unor clauze de reciprocitate și uh, este păcat că poziția lor e mai puțin ambițioasă decât cea a Uniunii Europene. Sunt uh, hotărâtă să mă asigur că vom avea o rezoluție clară care va arăta hotărârea noastră de a avea o strategie comercială corectă și un tratat corect pentru cetățenii europeni. Sunt convinsă că putem uh, obține aceste lucruri împreună, iar poziția Parlamentului și acestei comisii trebuie să fie clară și anume că vom, ne vom face datoria pe TISA. Thank you, Chairman. Thanks, colleagues. A lot has been said. Mă rete. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. S-au spus multe, deci voi fi foarte subcintă. Apreciez munca raportoarei în colaborarea cu noi în tot acest proces, care este destul de tehnic și n-a fost întotdeauna ușor, dar cred că am avut o reuniune foarte constructivă cu raportorii din umbră și sunt sigură că putem transmite un mesaj puternic negociatorilor, pentru că asta vrem să facem acum, nu e vorba de o decizie finală. Deci îndemn pe toată lumea implicată să vadă o definiție strategică a punctelor cheie pentru Parlament în acest moment, decât să aibă o listă de dorințe detaliate care să dilueze mesajul nostru într-un moment în care avem ocazia să transmitem un semnal uh, bun, puternic, uh, referitor la ceea ce ne dorim noi să fie rezultatul acestor negocieri. Sunt, uh, miza este destul de mare, serviciile au devenit tot mai importante la nivelul economiei globale și Uniunea Europeană este deja foarte deschisă. Deci, cred că acum uh, mai multă deschidere este o oportunitate cheie pentru Uniunea Europeană. Nu avem multe de pierdut, avem foarte mult de câștigat uh, pentru furnizori de servicii de înaltă calificare, de la arhitecți la uh, avocație sau din multe profesii de pe piața europeană. De asemenea, trebuie să privim situația în contextul global al standardelor globale, consolidarea sistemului de norme la nivel global și ridicarea ștachetei pentru aceste reguli. Accesul general la piață este esențial, însă în ceea ce privește pașii de făcut, avem acum un acord plurilateral, dar cred că este un semnal important să spunem că am dorit să includem mai multe țări și țările BRICS, mai ales uh, China, și să avem un acord uh, multilateral privind serviciile. Comerțul digital, care este tot mai important uh, și se discută tot mai mult normele pentru acest comerț. Comerțul digital este o parte importantă a mesajului pe care vrem să-l transmitem Vrem să vedem și o actualizare a GATS, a Acordului General privind comerțul cu servicii, prin TISA, să se asigure fluxul liber de informații și apoi, fundamental, sigur, respectarea uh, protecției consumatorilor, a drepturilor individuale și a datelor personale. Deci grupul nostru ar dori să vadă un acord ambițios care este în mod clar în interesul Uniunii Europene, apreciem faptul că există transparență și acces al membrilor Parlamentului European la text în, în, în întregimea sa, dar eu consider și grupul meu consideră că deschiderea mai multor informații către public ar contribui la o dezbatere mai bine informată și ne-ar permite să putem uh, discuta cu toți, uh, toate părțile interesate care urmăresc negocierile cu așteptări ridicate. Mulțumesc, dragi colegi. Avem o mică problemă de timp pentru că la ora 11 domnul ministru Asselborn uh, vine în ședința noastră, așadar dacă am putea să încheiem dezbaterea până la 11 ar fi foarte bine, dacă nu va trebui să facem o pauză și să revenim la 11.45 la acest subiect. Doamna Silescu Lucru. Gracias, señor presidente. El señor Culuglu no ha podido atender, así que yo... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele domnului Culuglu, care nu a putut să fie prezent. Este raportor din umbră pe acest raport în grupul nostru. Vreau să mulțumesc doamnei Reding pentru eforturile Uh, pe care le-a făcut în redactarea acestui raport. Cu toate acestea, vrem să ne asigurăm că acest nou acord fiind comerțul cu servicii nu va fi un flagel la nivelul uh, bunului, bunurilor publice. Ne îngrijorează lipsa de transparență. Chiar dacă Parlamentul European a cerut mai multă transparență, accesul la documente în negociere a fost insuficient. Societatea civilă, sindicatele, ONG-urile se confruntă cu aceleași obstacole ca și până acum și ne îngrijorează mai multe lucruri referitoare la proiectul de raport. În primul rând, vrem o derogare totală, fără ambiguități, pentru anumite contracte. Și e nevoie de un capitol uh, care să uh, includă valorile principale ale Organizației Internaționale a Muncii, care să fie obligatorii pentru toți partenerii. Apoi, trebuie să obiectăm uh, uh, la clauzele, clauza de înghețare și clauza de clichet care s-ar aplica privind accesul la piață. Aceste clauze, clauza de înghețare și clauza de clichet, trebuie să fie eliminate din acord. Am discutat despre și, și despre uh, dimensiunea multilaterală a acestui acord, însă ne întrebăm uh, cât de sincer sunt cei care vorbesc despre multilateralism și în același timp resping ideea accesului statelor observatori atunci când acestea o cer. Și apoi, um, lista negativă va complica un astfel de acord și va reprezenta un pericol pentru standardele noastre sociale, de mediu, deci, abordarea GATS, care se bazează doar pe liste pozitive, ar trebui să fie ultima abordare, singura abordare utilizată. Mulțumesc, SCA! Mulțumesc, mulțumesc domnului raportor și celorlalți raportori din umbră. Noi, Verzi, avem mai multe chestiuni importante. În primul rând, multilateralizarea. Credem că este foarte important că TISA să uh, Uh, fie un acord încheiat la nivel multilateral, însă trebuie să ne dăm seama că sunt mai multe amendamente și compromisuri, compromisuri care merg dincolo de acordul GATS și acestea ar putea să facă improbabilă multilateralizarea acestui acord și ne acest lucru. Această idee a un acord multilateral trebuie să se asigure și la, să se aplice și la toate anexele TISA. Un alt punct important este lista pozitivă și clauzele de înghețare și clauza de clichet um, și într-adevăr ar trebui să avem doar o listă pozitivă și fără clauză de înghețare sau de clichet. Pentru noi acest punct este foarte important. Apoi, în ceea ce privește anexa privind achizițiile publice, care este o contradicție cu dorința de a avea un acord multilateral, în GATS achizițiile, achizițiile sunt excluse uh, și există un acord plurilateral uh, la OMC. Știm că achizițiile publice sunt în, uh, un subiect sensibil pentru multe țări și sunt multe țări care nu doresc să deschidă piața achizițiilor publice, țările care sunt interesate însă pot să adere la acord și celelalte nu trebuie să o facă. Apoi, reglementarea internă este o altă chestiune foarte importantă, dreptul de reglementare. Aici am um, spus că dreptul de reglementare trebuie să fie asigurat juridic, astfel încât să nu fie vorba doar de formulări frumoase, ci de o, uh, niște obligații. Apoi, pentru a fi consecvenți cu caracterul multilateral al acestui acord, trebuie să păstrăm reglementarea internă în dispozițiile articolului 6 din GATS. Deci nu ar trebui să existe un test de necesitate. Protecția datelor, aici cred că mergem în direcția bună, așa cum propune doamna raportor, noi susținem includerea unei dispoziții care face o derogare privind protecția datelor personale, fără niciun fel de condiții, trebuie să fie um, consecventă cu alte părți din acord și, de asemenea, ar trebui să avem o abordare coerentă uh, în raportul final cu avizul liber care a fost votat după ultimul nostru compromis. Cred că putem să preluăm niște elemente. Apoi, servicii financiare. E o chestiune dificilă pentru noi acest subiect în primul rând, trebuie să vedem care sunt uh, efectele trecutului, efectele liberalizării asupra crizei înainte de atunci. Uh, înainte de acest moment nu ar trebui să se uh, ia angajamente suplimentare și Până acum, statele în curs de dezvoltare au susținut această abordare. Mai sunt și alte subiecte importante. Nu intru în detalii. La modul 4 ne aliniem cerinței S și D și noi dorim să păstrăm țările în curs de dezvoltare în minte. Mulțumesc, doamna Beghin. Grazie, președinte. Colegi, ringrazio anch'io ancora una volta la collega Reding per il duro Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, și eu vreau să mulțumesc doamnei Reding pentru munca grea pe care o face pentru a ajunge la un compromis cu noi raportorii din umbră. Așa cum am mai spus, noi nu ne opunem comerțului cu servicii în principiu, dar credem că e nevoie de niște um, obstacole clare în calea unor potențiale abuzuri. În uh, negocieri uh, și cetățenii și eurodeputații sunt uh, îngrijorați, deci acest raport este foarte important să liniștească pe toată lumea. Pentru că noi, doamnelor și domnilor, nu putem să fim ridiculizați în această situație. Cum putem să acceptăm uh, orbește ceea ce se decide într-o cameră închisă, în spatele ușilor închise la Geneva? Vreau să mulțumesc, doamne Redding, pentru munca de mediere. Textul original era mai bun decât uh, cel uh, în urma rundelor de negociere, nu prea ne mulțumește. În rezoluția privind TTIP-ul, colegii din grupurile mari uh, au fost de acord cu liniile mari ale textului. Uh, trebuie să mulțumim pe cât mai multe persoane, dar nu pe toată lumea. E nevoie de protecția drepturilor, dar privatizarea și liberalizarea trebuie să fie abordată de asemenea. Unii colegi doresc să includă și mai multe chestiuni uh, um, delicate într-o listă pozitivă a serviciilor, excluzând serviciile publice și servicii publice care sunt um, furnizate de operatori privați. Și apoi, reglementarea internă. Dacă noi nu instituim niște reguli clare, mă întreb cine o va face. Ce să facem cu această rezoluție? Vrem un text separat privind ttp ul sau vrem ceva care să îi convingă pe alegatori sau dorim să avem o abordare sinceră în negocieri. Haideți să nu ratăm această ocazie. Coleg, ce raport semble prendre... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Ferron, acest raport pare să meargă pe aceeași cale ca și TTIP. Este clar că există multe intenții bune, dar, încă o dată, noi considerăm că este un catalog cu, de bune intenții, cu linii, ver, cu linii galbene, roșii, dar care uh, par să fie, să să fie depășite de Comisia Europeană. Uh, un articol de uh, uh, pre, mm, spune că capitolul din TTIP pentru petrol este scris mână în mână cu industria uh, petrolieră. Oare nu e același lucru valabil și pentru TIS? Acum se face că lucrurile nu sunt tratate în mass media. Dorim să se lanseze o campanie în mass media europene astfel încât uh, Uh, negocierile să fie total transparente pentru toți cetățenii europeni. <clears throat> Bun, eu nu am foarte multe lucruri de spus în această etapă, tot numai să spun că am senzația că avem un acord, că se profilează un acord care va crea norme mondiale, dar în același timp va menține dreptul de reglementare. Cred că există foarte multe contradicții în toate acestea și va fi greu de aplicat. Și pentru a ajunge la o concluzie, TISA va avea un capitol despre reglementările interne, deci va exista o um, influență a TISA asupra capacității de reglementare la nivel național. Și mai am o întrebare. Va exista un tribunal de arbitraj prevăzut ca și pentru TTIP? Mulțumesc și acum pentru un minut domnul Morel și apoi domnul Fielner. Domnul Morel întâi. Oui, Monsieur le Président, incontestablement, il y a eu un, un, un travail. Domnule președinte, clar, um, raportoarea și raportorii din umbră au lucrat uh, din greu. 600 de amendamente arată interesul deputaților, dar reflectă și uh, atenția crescută a cetățenilor asupra acestui subiect. O atenție care înseamnă și o îngrijorare justificată din punctul meu de vedere și la care nu putem răspunde numai cu uh, Uh, măsuri de pedagogie. Uh, vom avea transparență maximală, uh, nu vom avea decât de câștigat și așa mai departe. Spunea asta și doamna Keller. Cetățenii cunosc foarte bine impactul liberali- unor liberalizări efectuate în lume. Au văzut impactul asupra locurilor de muncă, asupra întreprinderilor de deci, ce uh, trebuie să ne punem și întrebarea justificării unor astfel de negocieri. Pentru că dacă este vorba numai să gestionăm mai bine serviciile din economia digitală, am putea să avem o abordare sectorială, nu una digitală care include, uh, nu una generală care include foarte multe servicii. Încerc să ajung la o concluzie. A fost votată în 2013 o rezoluție a Parlamentului European. A fost foarte clară, în primul rând, că nu se vor include serviciile culturale și audiovizuale. Toată lumea a, vo a votat această rezoluție, inclusiv dreapta. S-a spus clar că este nevoie de liste pozitive. Toată lumea a votat asta, inclusiv dreapta. Și încă un punct important, nu se poate să existe o clauză de uh, status quo, pentru că aici, din punct de vedere democratic, uh, se creează mari probleme. Mulțumesc, domnul Fielner. First of all, I'd like to thank foarte pe scurt. În primul rând vreau să mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră și mă bucur că avem o atmosferă de lucru foarte bună. Uh, trei mesaje foarte scurte. În primul rând, să avem un text ambițios, foarte ambițios, pentru că acesta este domeniul unde Uniunea Europeană are cele mai uh, importante interese și de aceea cred că este important să trasăm niște linii roșii, pentru că dacă în comerțul cu servicii, unde avem uh, avantajul competitiv cel mai important din toate domeniile, dacă nu putem să avem o abordare ofensivă acolo, atunci unde vom avea o agendă um, militantă în alte domenii? Deci haideți să avem această atitudine. Apoi, Fluxurile de date, transferurile de date sunt cruciale nu doar pentru comerțul digital și este crucial și pentru producția uh, manufacturieră, deci e nevoie de dispoziții privind uh, datele. Protecția datelor este foarte importantă, dar trebuie să fie combinată cu înțelegerea fluxurilor de date, pentru că nu trebuie să ajungem într-o situație în care să avem un flux liber de date, să nu avem protecția datelor sau avem protecția datelor, dar nu mai avem uh, fluxuri de date, ceea ce înseamnă că nu vom mai, nu vom mai avea internetul, vom avea un euronet. Deci trebuie să combinăm cele două și, nu în cele din urmă, serviciile audiovizuale sunt un domeniu sensibil pentru mulți, de aceea trebuie să fim foarte clari în definiția noastră și aici sunt de acord cu Emma. Cred că trebuie să descriem exact la ce ne referim și e greșit să spunem servicii culturale, să ne focalizăm asupra serviciilor audiovizuale. Avem o derogare aici, în acordul GATS, și a trebuit să utilizăm această derogare. Nu să spunem că trebuie exclus din negociere. Important este ca Uniunea Europeană să păstreze această derogare, nu să excludă uh, acest bloc de servicii audiovizuale din uh, negocieri. Nu, să luptăm pentru derogare, nu pentru excludere. Mulțumesc. Very briefly, Mr. Chairman, because the development mentioned uh, aspect... Domnul Stier, pe scurt. Da, mulțumesc, domnule președinte. S-a menționat uh, dezvoltarea și aș dori să vă spun că la DEVE tocmai am adoptat un aviz și este clar că uh, Uh, grupurile politice au venit din direcții foarte diferite, dar până la urmă am ajuns la un acord și mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Am spus că TISA poate avea efecte pozitive în reducerea sărăciei și ar putea să aibă un efect, uh, un efect pozitiv uh, și în reducerea sărăciei. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil din discuție ați înțeles că Există multe uh, viziuni uh, convergente, dar mai există câteva puncte pe care va trebui să um, le discutăm unde nu suntem de acord. Avem mâine o reuniune a raportorilor din umbră și um, uh, vom vedea ce putem face. Nu sunt foarte multe puncte asupra cărora nu suntem de acord. și va, vom încerca să facem, să prezentăm uh, comisiei ceva uh, viabil uh, pentru a putea ține votul în uh, votul prevăzut. De asemenea, mă încurajează propunerile constructive din partea celorlalte nouă comisii care dau avize. Aceste avize ne vor ajuta și vom încerca să le uh, preluăm, pentru că este vorba de o muncă importantă depusă de colegii noștri. Mulțumim foarte mult! Eu um, sunt în continuare optimist că vom putea transmite un semnal clar al Parlamentului uh, referitor la aceste negocieri. Mulțumesc! Încheiem acest punct de pe ordinea de zi, trecem la punctul 17 și mă bucur să-l avem alături de noi pe Um, ministrul de externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, pe, care ne va vorbi despre președinția luxemburgheze. Luxemburgheze. Ieri am încheiat un bun acord cu Balcanii de Vest, în care cred că mm, poate să deschidă calea și pentru alte acorduri în viitor. Însă președinția nu este finalizată, mai avem conferința de la Nairobi și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne pot spune despre asta și despre cum uh, putem uh, depăși această blocadă și despre ce fel de inițiative legislative putem avea. Uh, instrumentele de apărare în domeniul comercial, de exemplu. Ai cuvântul, Jean. Mulțumesc, Bernd. Este o mare onoare pentru mine să fiu din nou uh, în fața dumneavoastră. Aș dori uh, să, pentru câteva minute, dacă îmi permiteți, să vă prezint o analiză a situației în domeniul comerțului internațional. Când am fost aici, uh, în luna iulie, credeam că pentru noi această mm, președinție este prima după tratatele de la Lisabona, uh, dar uh, până la urmă, iată, provocările reale au fost altele. Și în domeniul comercial, bun, preocupările sunt uh, poate diferite de cele esențiale din alte domenii ale politicii, dar asta nu înseamnă că politica comercială se reduce numai la taxe, bariere tarifare și așa mai departe. Ultima dată vorbisem despre Tunisia pentru a uh, ilustra poli- mm, avantajele po- potențiale al un- a unei politici deschise. Ideea era comerț pentru toată lumea într-un mod responsabil, trade for all responsible. Mă bucură așadar faptul că negocierile cu Tunisia pentru un acord de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător au fost lansate în 13 octombrie și că primile negocieri s-au ținut imediat după aceea. Este o dovadă a sprijinului uh, Europei pentru o țară care cu greu își relansează economia. Vom încerca să oferim uh, populației perspective reale. Știți că există atacuri uh, teroriste împotriva acestei țări și Europa trebuie să fie solidară cu vecinătatea sa. În acest spirit, uh, Consiliul uh, se ține în apropiere și uh, într-o perioadă în care urmează să intrăm în trialog cu dumneavoastră. Apoi există o propunere de cotă suplimentare de ulei de măsline pentru ianu ianuarie 2016. Dacă ar fi să trag un bilanț al um, președinției noastre, aș spune că rezultatele obținute Uh, sunt bune. Există unele chestiuni în care nu ne-am atins obiectivele atinse. În ceea ce privește uh, așteptările, în ceea ce privește transparența negocierilor, uh, am încercat să ținem un dialog permanent cu Parlamentul European, Comisia și societatea civilă reprezentanții președinției au uh, participat la toate reuniunile Comisiei INTA, i-au ascultat pe Euro parlamentarii europeni și pe echipele lor, lo pe echipele lor. De asemenea, am lucrat uh, și am avut reuniuni cu societatea civilă, ONG-uri și operatori economici sau reprezentanții ai lor. În același spirit de coerență al politicilor la nivel național, european, multilateral, dar și sectorial, președinția noastră a încercat împreună cu comisia dumneavoastră să coopereze uh, în ultimele cinci luni. Și să ne ducem, în acest spirit ne-am dus, uh, um, ne-am condus activităților activitățile. Nu trebuie să vă spun uh, mult eu despre comunicarea Comisiei privind comerțul. Uh, a fost prezentă și doamna Malmstrom uh, pentru asta. La Consiliu s-au adoptat vinerea trecută concluzii pe acest subiect. Le-am negociat într-un timp record. Permiteți-mi acum să mă refer și la un subiect uh, care știu că vă interesează foarte mult, publicarea mandatelor Consiliului. Eu sunt un adept uh, al transparenței și înțeleg uh, solicitările dumneavoastră de a avea acces la indicațiile noastre de negocieri. Și am înțeles că un sistem informatic ar putea în curând să permită un schimb de informații pe cale electronică între Consiliu și Parlamentul European. Acest lucru ar uh, rezolva, sper eu, dificultățile actuale între instituțiile noastre în acest moment. Deocamdată însă trebuie să vă spun că deciziile de a publica mandatelor, mandatele se vor lua de la caz la caz și la solicitarea dumneavoastră, așa cum este prevăzut în acordul interinstituțional pe acest subiect. Este ca de multe ori o chestiune de unanimitate obținută în Consiliu. Acest lucru fiind spus, uh, partajarea mandatelor este uh, fezabilă și am pus-o în practică trimițându-vă directivele de negociere pentru un acord plurilateral în ceea ce privește bunurile de mediu. În ceea ce privește a 10-a reuniune ministerială a OMC, ce se va ține la Nairobi între 15 și 18 decembrie, ministrii au avut ocazia vinerea trecută și pot să vă spun că E nevoie de 15 miniștri uh, prezenți la fața locului pentru a se lua o decizie. Deci am avut ocazia să evaluăm echilibrul global pe, global pe care Uniunea Europeană ar putea să-l accepte în ceea ce privește cei trei piloni. Dezvoltare, concurența la export și transparență, în, a, toate acestea din pachetul uh, Nairobi. Și am în, încercat să definim priorități pentru negocierile post-Nairobi. Pachetul pentru Nairobi conține elemente pentru programul de la Doha pentru dezvoltare, pentru care um, suntem destul de optimiști. Pe următoarele subiecte, chestiunile ce țin de dezvoltare, se pune accentul mai ales pe țările cele mai puțin dezvoltate. Angajamentul Uniunii Europene față de țările mm, cele mai vulnerabile nu se va schimba și OMC are un rol fundamental în acest sens. Progresele sunt promițătoare uh, asupra, în două chestiuni uh, din patru de la Bali, derogarea uh, referitoare la servicii și regulile de origine. De origine. Însă, bombacul și accesul la piață sub franciză de drepturi și fără cotă sunt mai controversate. De altfel, este nevoie de uh, aprofundarea negocierilor pe aceste subiecte. Apoi, chestiunea concurenței la export în sectorul agricol. Aici, obiectivul este să avem disciplină, o disciplină consolidată pentru toate tipurile de sprijin de, pentru export acordate agricultorilor. De exemplu, subvențiile la export, finanțarea exportului sub formă de credit, garanții, uh, Uh, asigurări uh, și așa mai departe. Pentru Uniunea Europeană este primordial ca rezultatul să conțină cele patru elemente ale concurenței la export. În acest context, Uniunea Europeană a prezentat o propunere comună împreună cu Brazilia, Argentina, Noua Zeelandă, Paraguay, Peru și Uruguay, tocmai pe acest subiect, pe 16 noiembrie 2015. Un, de asemenea, um, ne dorim un, rezultate posibile pentru îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește regulile împotriva dumpingului, împotriva subvențiilor, subvențiilor de pescuit, acordurilor comerciale regionale. Apoi, în ce, pe baza raportului celor trei ambasadori facilitatori, DG, OMC, um, sub, prin Roberto Acevedo, a prezentat pe 3 noiembrie o propunere de proces pentru a stabili o declarație ministerială pentru conferință. Negocierile vor continua până în ultimul moment și Uniunea Europeană va face tot ce poate pentru ca OMC să fie consolidată în urma acestei conferințe ministeriale. Va trebui de asemenea să lansăm o nouă dezbatere francă, sinceră, asupra posibilității de a include noi subiecte în dezbaterea multilaterală. Cred că pot să spun, după ce am uh, studiat rezoluția dumneavoastră de joia trecută, că urmărim aceleași obiective la acest uh, punct. De altfel, m-am întâlnit cu directorul general uh, al OMC Um, la Istanbul, în Turcia, cu ocazia reuniunii mișilor de comerț ai G20 pe 5 octombrie. I-am transmis în prezența doamnei comisar Cecilia Malmström instrumentul de aderare al UE uh, la acordul privind facilitarea schimburilor. Această adoptare marchează un succes uh, major uh, în negocierea acestui acord și uh, arată uh, dorința UE de a, de a face progrese la Geneva. Și mulțumesc și Parlamentului pentru sprijin aici. De partea uh, Consiliului, acum lucrăm, sau în ultimele luni, am lucrat mai ales la operaționalizarea derogării pentru servicii, pentru servicii în favoarea țărilor celor mai puțin dezvoltate. În februarie acestui an s-a luat o uh, deci s-a asumat un angajament referitor la această, de, uh, la această derogare și uh, în iulie Comisia a transmis Consiliului detaliile preferințelor pe care UE dorește să le acorde acestor țări cele mai puțin dezvoltate. Sperăm ca pe lângă reuniunea ministerială a OMC la Nairobi să putem închide, la încheia la nivel politic acordul plurilateral privind bunurile de mediu. Acest acord se înscrie și el în logica unei mai mari coerențe a politicilor noastre comerciale, de mediu, industrială și de inovare. Acest acord va fi crucial um, în contextul negocierilor climatice COP21 la Paris și în contextul reuniunii ministeriale de la Nairobi. Acordul va fi deschis pentru toate, state, pentru toate statele membre care vor dori să uh, facă parte din el. Și dincolo de valorile simbolice, de partea simbolică a unui acestui acord, uh, prevederile sale pot fi benefice pentru Europa. În ceea ce privește alte negocieri plurilaterale, am uh, finalizat revizuirea acordului privind uh, tehnologiile de informații, ATI. Și sperăm că vom uh, finaliza la Nairobi, până la Nairobi calendarul pentru liberalizările tarifare. În ceea ce privește acordul TISA, despre care tocmai ați vorbit, președinția luxemburgheză a asigurat urmărirea acestuia în rândul Consiliului stimularea creșterii și crearea locurilor de muncă este bazată pe reguli nediscriminatorii, însă, uh, și acesta este obiectivul principal uh, al acordului, președinția s-a asigurat totuși uh, ca guvernele să își mențină capacitatea de a legifera. Deci, serviciile publice sunt în continuare excluse din câmpul de negocieri. Sub președinția noastră, Consiliul a sus susținut în mod uh, constructiv uh, discuțiile și s-a asigurat în uh, cooperare cu Comisia Europeană și Parlamentul European că se elaborează noi reguli relativ, referitoare la comerțul cu servicii care să respecte achiul comunitar. Obiectivul ultim este să ajungem la o masă critică de țări care să participe la aceste acorduri plurilaterale, astfel încât acestea să devină, de fapt, acorduri multilaterale. Salut mai ales raportul excelent și dezbaterile foarte pertinente din comisia dumneavoastră și eforturile compatriotei mele, Viviane Reding. Președinția luxemburgheză, împreună cu Comisia, a continuat lucrările care să permită aderarea Uniunii Europene la Convenția Națiunilor Unite privind transparența în arbitraj între investitori și uh, state, faimoasa Convenție Uncitral. Da, văd că cunoașteți problema. Noi considerăm că este, la fel ca și instituția noastră, considerăm că este primordial ca Uniunea Europeană să arate importanța practică atașată acestui principiu de transparență și să uh, se doteze de mijloace de aplicare uh, cât se poate de repede a regulilor de la um, CNU-DCI în cadrul arbitrajelor uh, la care participă. Asta uh, este cu, cu atât mai mult valabil cu cât un european a fost un actor principal la negocierile uncitral. În ultimele luni am făcut tot ce am uh, putut în mod constructiv și pragmatic împreună cu Comisia pentru a găsi soluții practice care să ne permită să ieșim din impasul actual. În ciuda progreselor obținute, la, pe o serie întreagă de puncte, lipsește un acord comun al tuturor statelor membre în uh, Consiliu și asta împiedică aderarea Uniunii Europene la Convenție. Este o situație cât se poate de regretabilă și aceasta reflectă în mod, are un efect uh, negativ asupra Uniunii Europene în ansamblul său. Vom face tot ce putem pentru a găsi o soluție uh, pentru a avea acordul tuturor părților interesate și sperăm că ne putem baza pe bună, bunăvoința statelor uh, membre. Aș dori acum să mă refer la negocierile comerciale bilaterale ale Comisiei Europene cu state terțe. În timpul președinției noastre am uh, făcut tot ce am putut pentru uh, a face progrese în negocierile pentru TTIP. Am dorit să, ca aceste negocieri să ajungă la un nou nivel de calitate în ceea ce privește conținutul, dialogul și transparența. Ultimele luni au fost decisive pentru a defini direcția în care să mergem pe subiectele cele mai politizate, pe care le cunoașteți foarte bine. Chestiunile de reglementare, serviciile, dezvoltarea durabilă, modernizarea sistemului de protecție a investițiilor sau achizițiile publice. Mesajul meu este clar. Mingea este acum pe terenul americanilor. În ultimele luni, un subiect a fost cât se poate de important uh, și anume reforma mecanismului de soluționare a litigiilor între investitori și state, ISDS. Vă amintesc că la începutul anului, domnule, dumneavoastră, domnule președinte, împreună cu ministrii de comerț din Germania, Franța, Suedia, Danemarca, țările de jos și din Luxemburg, ne-am aplicat asupra acestei chestiuni pentru a propune o posibilitate de reformă. Consiliul și Comisia au, sub, au uh, studiat uh, și ele cu un mare interes rezoluția privind TTIP adoptată de instituția dumneavoastră în iulie. Anul, în, în iulie. Am luat notă de, de recomandările dumneavoastră. În septembrie 2015, Comisia a prezentat o propunere referitoare la un nou sistem de reglementare a litigilor între uh, investitor și stat, se numește Investment Court System, ICS, obiectivul noii propuneri este de a menține, menține în mod eficace dreptul statelor membre și al Uniunii Europene de reglementare, asigurând în același timp o protecție pentru întreprinderile europene, mai ales pentru IMM-uri, împotriva oricărui tratament discriminatoriu. Noul sistem uh, are ca scop să se introducă un um, regulament uh, o reglementare a diferendelor, a litigilor uh, în mod transparent, imparțial, cu judecători numiți uh, în mod public, cu norme și principii etice prevăzute. Noul uh, sistem este complet diferit de sistemul ISDS actual și permite o protecție a investitorilor europeni printr-un model echilibrat și în cadrul unui mecanism public uh, de uh, soluționarea litigilor. Președinția luxemburgheză a, sub, a susținut Comisia în acest demers, iar discuțiile interne în uh, cadrul Comitetului de Politică Comercială au fost încheiate în timp util pentru a se discuta uh, propunerea cu Statele Unite. Documentul a fost transmis uh, Statelor Unite în, la începutul lui noiembrie. Uh, pe termen lung, noul sistem ar putea să devină referința mondială în ceea ce privește protecția investițiilor. De altfel, Consiliul de, ultim, de vineri și-a reiterat uh, evaluarea pozitivă a acestei abordări. În ceea ce privește accesul la anumite documente clasificate referitoare la TTIP, iată, suntem pe cale să, se, să finalizăm uh, sala de lectură în capitalele statelor membre. Um, negociatorul Statelor Unite, Mike Froman, a fost de acord uh, să se creeze astfel de state, de, astfel de săli de lectură. Iată un acord care este o etapă importantă în ceea ce privește transparența, un lucru care a fost o prioritate pentru noi toți. Aș dori de asemenea să subliniez aici um, munca exemplară a doamnei Malmström, care a dat dovadă de un spirit deschis și de o abordare constructivă și a făcut tot ce a putut pentru a consolida transparența în aceste negocieri. De asemenea, în acest spirit de deschidere și dialog continuu cu toți actorii implicați, Luxemburgul a organizat o conferință la nivel înalt în ceea ce privește TTIP la Bruxelles. Pentru prima dată s-au reunit parteneri sociale din 28 de state membre și mă bucur că este posibil acum, cel puțin așa pare, să se discută despre aceste negocieri într-un mod mai seren. În ceea ce privește evoluțiile de partea americană, negociatorul șef al Statelor Unite a publicat pe 5 noiembrie ultima versiune a uh, acordului uh, Tratatului Transpacific TPP. La aceeași dată, președintele a informat oficial Congresul de intenția sa de a, signa, de a semna TPP. Acest anunț, acest anunț a declanșat perioada de 90 de zile de care dispune Congresul pentru a examina textul înainte de a-l uh, semna. Uh, este vorba de legislația de tip fast track. Deocamdată, este dificil să prevedem un uh, calendar pentru examinarea acestui acord de către Congres. Nu cred că vom avea un rezultat înainte de aprilie sau mai 2016 și mult va depinde de procesul uh, electoral din Statele Unite. Obiectivul Uniunii Europene rămâne să încheiem un acord ambițios și de bună calitate până la finalul anului următor, subliniind în același timp că calitatea este mai importantă decât timpul. După cum am spus și ultima dată când am fost în fața uh, comisiei dumneavoastră, uh, avem de-a face cu o lume multipolară, avem legături foarte strânse cu Statele Unite și un astfel de acord cuprinzător și de bună calitate ar putea să facă parte din soluție și ar duce la o mai bună înțelegere de două părți ale Atlanticului. Ar trebui să ne permită să uh, creăm un model de, modal, de globalizare uh, Um, care pare să fie scăpată de sub control acum. În ceea ce privește uh, CETA, nu pot să vă spun foarte mult, uh, juriștii se ocupă în continuare de acest subiect, dar bineînțeles uh, vă stau la dispoziție când um, guvernul canadian um, își va prezenta poziția. O altă prioritate a președinției luxemburgheze este în ceea ce privește acordurile bilaterale. Ne-am intensificat discuțiile uh, în vederea încheierii unui acord de liber schimb ambițios cu Japonia. Obiectivul afișat este să se încheie, încheie negocierile în acest an, însă el nu a fost uh, atins. În ciuda apelurilor repetate ale președintelui Juncker și ale primului ministru Shinzo Abe, negocierile paralele cu referitoare la TPP, bineînțeles, au avut o um, influență. Am discutat despre asta vinerea trecută și um, obiectivul este acum să încheiem acest acord până în 2016. De asemenea, uh, s-a încheiat uh, procesul de ratificare a acordului de liber schimb UE-Corea. A durat 5 ani. Uh, acest negocierile între Asia și Statele Unite au durat mai mult decât atât. După cum știți, posibilitatea de modernizare a acordului este acum uh, discutată cu partea coreană în Consiliu. Uh, sub președinția noastră am uh, reușit să încheiem negocierile acordului de liber schimb UE-Vietnam. Acest acord va servi ca precedent pentru alte uh, acorduri cu, păr- cu țări emergente din regiune pentru liberalizări tarifare, deschiderea piețelor, respectul proprietății intelectuale și dezvoltarea durabilă. Mă bucur foarte mult că Vietnamul, uh, care an de zile a fost una din țările țintă ale programelor noastre pentru ajutorarea acoperirii datoriei uh, suverane, a uh, reușit uh, să am reușit să ajungem cu Vietnamul la uh, încheierea acordului, finalizarea negocierilor, În general, așa cum am constatat uh, vinerea trecută, eforturile de aprofundare a relațiilor economice cu membrii ASEAN pe de-o parte, la nivel biregional și de la caz la caz, pe baza unor acorduri bilaterale, au dat acum roade. Am lansat negocierile cu Filipine și sper că uh, negocierile cu Indonezia vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2016. Uniunea Europeană rămâne deschisă în negocierile cu Malaezia și contăm pe o tranziție politică în Thailanda Știm că în Malaysia e destul de greu acum și în Thailanda este aproape imposibil. În legătură cu acordurile de investiții uh, UE-China, aici negocierile au uh, continuat în al doilea semestru din 2016 și acordul reprezintă o prioritate pentru europeni pentru aprofundarea și reechilibrarea uh, în beneficiul ambelor părți a acordului de investiții. În acest uh, sens, uh, Comisia sublinează importanța pentru negociatori de a intensifica eforturile pentru a ajunge să uh, atingem obiectivele împreună cu partea chineză și să redactăm un text comun care să stea la baza următoarelor negocieri. Am discutat de asemenea am negociat uh, investiții cu Myanmar pentru a oferi operatorilor noștri economici o îmbunătățire a protecției investițiilor europene, o consolidare a certitudinii juridice și o reducere a obstacolelor în calea investiției în acest uh, în această țară în tranziție, o tranziție pe care Uniunea Europeană o susține. țin să vă reamintesc că Uniunea Europeană va continua să uh, susțină o abordare durabilă și uh, transparentă în uh, sensul acestor acorduri. Cu Australia și Noua Zeelandă, Europa începe negocieri uh, comerciale. Consiliul a, și-a dat acordul pentru începerea acestor negocieri și până la sfârșitul anului va stabili parametrii acordurilor comerciale cu aceste două țări. Aș vrea să mă mai refer și la Mercosur. În ciuda eforturilor noastre, negocierile întârzie să înceapă. Vinerea trecută a avut loc o dezbatere sinceră și directă în calitate cunoscător al diplomației politice, mm, știți despre ce vorbesc. Mm, n-am reușit decât să luăm temperatura, să spunem așa, uh, delegației uh, de la masa negocierilor, mm, dar uh, în aceste negocieri trebuie să ținem cont de interesele ofensive și defensive ale Uniunii Europene. Trebuie ca aceste negocieri să aibă o bază robustă să, în sensul reducerii uh, Um, liniilor tarifare, opiniile delegaților rămân diferite. Criza refugiaților a arătat în ce măsură avem nevo- în ce măsură inițiativele politice ale țărilor învecinate ne afectează și afectează um, politica la scară globală. Mă bucur că în legătură cu Balcanii Occidentale am reușit să găsim o soluție pragmatică care va contribui la păstrarea prosperității economice a acestei părți a Europei. În acest sens mă bucur de asemenea că acordul de liber schimb a uh, aprofundat cu Ucraina va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016 și în acest context experții europeni, ucrainieni și ruși continuă uh, discuțiile trilaterale chiar și astăzi nu trebuie să avem speranțe prea mari, dar încerc, vrem ca acest acord să ducă la evitarea deteriorării pe mai departe a situației din regiune. Dialogul trebuie să continue în respectul intereselor diverselor părți și pentru apărarea suveranității țărilor Și Cecilia Marstrom a spus deja că chiar dacă diferențele nu vor fi uh, aplanate până la 1 ianuarie, acest angajament de dialog cu Rusia va continua. Așa cum uh, v-am mai spus deja, vom continua să dezvoltăm legăturile comerciale privilegiate cu partenerii noștri africani. Uh, acordurile de parteneriat economic sunt o ocazie de a mm, așeza relațiile cu acest, uh, această regiune pe noi baze. Avem nevoie de mai multă coerență pentru că această zonă este marcată de multe provocări, dar și de oportunități uh, de comerț. Comerțul va servi nu doar la dezvoltarea economică a partenerilor noștri, ci și la o mai bună înțelegere reciprocă și la un progres economic și social și de mediu uh, continuu în uh, baza acestor parteneriate. Semnarea acordului cu uh, țările uh, uh, sud-africane și cu cele din Africa de Est ar trebui să aibă loc la începutul anului viitor și aceste acorduri vor permite consolidarea relațiilor bilaterale în beneficiul tuturor partenerilor noștri din țările africane. Înainte de a trece la partea legislativă, dați-mi voie să trec la un alt subiect care preocupă țările noastre în acest moment din punct de vedere al politicii comerciale. Criza oțelului în Europa. E vorba de anumite provocări de natură conjuncturală, dar și structurală, mai ales din uh, pricina supracapacității mondiale, la scăderii uh, cererii și din cauza practicilor comerciale neloiale din partea anumitor țări terțe, dar și din cauza anumitor politici energetice naționale care duc la creșterea costului energiei. Uh, în Europa, industria oțelului pune la, uh, furnizează cam 360.000 de uh, locuri de muncă și trebuie măsuri esențiale și adecvate pentru a păstra aceste locuri de muncă. Vreau să reamintesc că, că oțelul rămâne, cel puțin pentru țara mea, un subiect foarte important și prin intermediul uh, ca vă amintiți că uh, pe baza oțelului s-a construit uh, Uniunea Europeană. În încheiere aș vrea să abordez uh, procedurile colegislative. Sub președinție legislativă a apărut propunerea de regulament în legătură cu rezolvarea conflictelor, pentru certitudinea juridică și pentru asigurarea siguranței lanțului de aprovizionare, pentru a asigura o legătură sigură între uh, extragerea mineralelor, prelucrarea lor și uh, punerea pe piață a produselor. Această propunere a venit în uh, luna mai anul acesta și prezenția președinția luxemburgheză a reușit să aibă discuții foarte fructuoase la Consiliu, dezbaterile au avansat și suntem aproape de finalizarea propunerii, iar în curând vom uh, începe și trialogul cu Parlamentul. Sunt convins că cu sprijinul dumneavoastră, domnule președinte, și cu pachetul pe care îl vom transmite colegilor uh, olandezi, președinții olandeze, vom ajunge cât mai curând la un uh, acord. Apoi, avem un proiect de regulament antitortură care va fi adoptat în coreperul de mâine, 2 decembrie, iar primul trialog va avea loc săptămâna viitoare pe 10. Președinția luxemburgheză și-a atins obiectivul de a obține un mandat de negocieri pentru Consiliu și de a intra în trialog pe acest uh, subiect. Regret că n-am putut să începem trialogul mai devreme, dar sunt convins că putem atinge un acord pragmatic pe bazele puse de președinția noastră și datorită discuțiilor purtate cu colegii dinainte, cu italieni și letoni. Parlamentul așteaptă reacția Consiliului în dosarul instrumente internaționale pentru piețele publice, pentru achiziții publice. Pe 21 noiembrie 2014 uh, Consiliul a invitat Comisia să vină cu o propunere, încă așteptăm această propunere, probabil ca și dumneavoastră. La dejunul Consiliului Comerț de săptămâna trecută, Comerț și Competitivitate de săptămâna trecută s-a abordat din nou acest subiect, adică acordarea statutului de economie de piață Chinei. Complexitatea acestui subiect este evidentă în toate punctele de vedere. Dacă Uniunea Europeană nu reușește să acorde statutul de economie de piață Chinei în 2016 uh, China ar putea să facă recurs la OMC, la OMC împotriva Uniunii Europene. Spre deosebire de alți uh, actori care au un proces de luare a deciziilor flexibil și rapid, Uniunea Europeană um, trebuie să uh, modifice legislația pentru, acest, pentru a acorda acest statut de, procedură ordinară, deci prin codecizie și riscăm să nu reușim la timp uh, să luăm această decizie pentru a evita uh, procedura uh, la OMC. Știți că un proces de codecizie uh, ia între 12 și 18 luni, dar Credem că împreună cu instituția noastră vom ajunge la o soluție viabilă în această chestiune spinoasă. Discuția putea să fie influențată și de poziția Statelor Unite în legătură cu dosarul modernizării instrumentelor de uh, apărare comercială. Uh, știți că aici, pe această temă, Luxemburg uh, militează pentru o soluție în beneficiul ambelor părți. Vedeți, domnule președinte, că nu am șomat în ultimele 5-6 luni, au fost de fapt, de fapt cam 5. Am abordat o serie de documente, de dosare importante la Consiliu. Sunt convins că colegii olandezi vor face și ei uh, tot ce le stă în putință pentru a duce mai departe procesul uh, de codecizie și pentru a rezolva problemele cu care se confruntă Europa, mai ales în, problem, în uh, domeniul politicilor comerciale. Um, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, îți mulțumim, Jean. Într-adevăr, ne-ai prezentat o imagine cuprinzătoare a, imagine, a politicii comerciale a Uniunii Europene și Sigur că vom transmite și colegilor, astfel încât fiecare să poată să citească toate aceste detalii încă o dată. Uh, suntem oarecum constrânși uh, de limitele temporale, de aceea v-aș propune să intervină fiecare vorbitor doar uh, un minut, pentru că tu sigur că trebuie să mai poți să și răspunzi înainte de a pleca la NATO. Daniel. Mulțumesc, domnule ministru. Vă rog să aveți înțelegere, pentru că sunt uh, grup pentru cel mai mare grup politic și nu voi respecta un minut uh, cât au și cele mai mici grupuri politice. În primul rând, mulțumesc pentru această prezentare. În numele grupului nostru politic vreau să spun că avem mare interes pentru intrarea în vigoare a tratatului cu Ucraina. Vă rog să mențineți presiunea în Consiliu. Apoi, e foarte bine că începem discuțiile cu Tunisia dar aș dori să ducem la bun final lucrurile. Și anume, o chestiune pe care n-am început. Parlamentul European a cerut ca nu doar și cu China, ci și cu Taiwanul în paralel să discutăm despre protecția investițiilor. Și aici văd că nu se întâmplă nimic. V-aș fi recunoscător dacă ați putea să ne spuneți dacă există disponibilitate la uh, Consiliu să înceapă negocierile cu Taiwanul doar după ce se termină cele cu China, eventual. Apoi, acordul cu Peru, dacă sunt bine informat, 50 de parlamente au uh, ratificat, dar mai lipsesc 50. Uh, deci, uh, credeți că am putea să faceți, credeți că ați putea să faceți presiuni pentru ca acest acord să fie ratificat și apoi Știm că unele state membre fac presiuni în Consiliu privind CETA, știm că acordul uh, este unul bun, dar se mai discută și mie nu place dacă anumite state membre cer uh, să se îmbunătățească, să se modifice acordul și uh, altele împing undeva uh, ratificarea pentru un moment ulterior. Apoi, în ceea ce privește legiferarea, uh, nu cred că avem vreo procedură legislativă care să fie încheiată în uh, președinția dumneavoastră și sigur că nu e doar răspunderea dumneavoastră, uh, nici uh, președinția anterioară nu a încheiat dosarele. Întrebarea este cum uh, reușim să nu se mai tergiverseze, tergiverseze legislația în Consiliu, pentru că noi în Parlament ne-am uh, fixat niște reguli pentru cea de-a doua lectură, de exemplu, oare nu s-ar putea ca și Consiliul să își instituie propriile reguli referitoare la încheierea procedurilor legislative în prima lectură sau în a doua lectură. V-aș fi recunoscător dacă ați putea să-mi răspundeți. Da, foarte rapid. Uh, în ceea ce privește Ucraina, sunt de acord cu dumneavoastră. China, Taiwan, eu nu sunt specialist uh, în, între chinez și taiwanez, dar am înțeles că facem întâi, uh, încheiem întâi discuțiile cu China și apoi cu Taiwan. Aceasta este ordinea în uh, Consiliu. Sigur că poate dumneavoastră nu împărtășiți această opinie, dar așa am înțeles eu că au lucrurile la Consiliu. Aveți dreptate. Trebuie Uh, sunt convins că trebuie să facem toate eforturile pentru ca și uh, acordul cu Columbia și Peru să fie uh, ratificat de celelalte parlamente, mai mult de 50, știți că președinția are oarecare limite în presiunea pe care o poate exercita asupra statelor naționale. Dar luăm în serios acest sfat. În ceea ce privește CETA, eu cred totuși că nu este greșit ca și după votul din Parlamentul European să încercăm odată ce um, procedura este se, se modifică, acum se va numi um, ICS, dacă ea va fi uh, adoptată la nivel global, atunci sigur că putem să discutăm despre modificarea uh, CETA. Eu nu cred că există țări în Consiliu care să utilizeze noua procedură ISDS pentru a bloca CETA. Dar această încercare trebuie făcută, pentru că există o majoritate covârșitoare în Consiliu. Și, da, nu am încheiat multe dosare, aveți dreptate, dar dumneavoastră sunteți 751, noi uh, suntem uh, 22 și noi suntem 28 acolo și nu este ușor, știți și dumneavoastră, am vorbit despre un citral, de exemplu, și există o stată care blochează acest dosar de mai mult de un an și nu știu când anume se va încheia acest blocaj și, deci, în această situație suntem de impas. Dar am făcut tot ce am putut ca președinție uh, și vom mai lucra și până la Crăciun și chiar după Crăciun pentru a încheia unele dosare, că poate sunt în discuții între trialog. Jude. Mulțumesc. Prima, se referă, prima întrebare se referă la oțel sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește industria siderurgică, ca industrie de bază um, în industriile noastre producătoare și deci foarte precis, dacă minoritatea de blocaj condusă de guvernul britanic a fost um, încheiată și dacă negocierile au lansat într-adevăr în interiorul Consiliului, au fost lansate în interiorul Consiliului. Și apoi um, blocarea pachetului privind modernizarea protecției comerciale. Vreau să știu dacă în afară de acest uh, dosar mai există și alte dosare pentru a face față crizei uh, industriei siderurgice. Și o întrebare scurtă referitoare la relațiile cu Africa și la parteneriatul uh, economic. Aceste um, acorduri de parteneriat au cele mai slabe dispoziții de durabilitate pe care le-a negociat Uniunea Europeană de la lansarea agendei de durabilitate și mă întreb dacă slăbirea angajamentelor noastre a fost discutată la Consiliu și dacă Consiliul um, discută cu Comisia această chestiune, văzând-o ca pe o chestiune uh, urgentă. Mulțumesc. Glacier, euh, pas... Întâi în ceea ce privește oțelul. Nu am văzut ca Regatul Unit să schimbe poziția am dezbătut ci pot să vă spun în mod serios că am discutat dacă putem să facem o separare între problema oțelului și statutul de economie de piață al Chinei. Am discutat cele două împreună. În ceea ce privește statutul de economie de piață, știți că avem trei opțiuni. Fie nu facem nimic, fie schimbăm tot, fie negociem. Astfel încât să ajungem la un acord cu China în anumite sectoare, cum este oțelul, panourile solare. Asta este poziția care a reieșit din partea majorității statelor membre, și anume că în domeniul oțelului, în industria siderurgic, siderurgică, 360.000 de locuri de muncă direct, depind direct de această industrie și probabil mult mai multe în mod indirect. Trebuie să avem grijă. O țară precum Regatul Unit, dacă se confruntă cu probleme, este clar că este grav. Europa trebuie să rămână deschisă. Aici dar este necesar ca sub uh, președinția uh, olandeză și cea slovacă ce va urma să se acționeze. Comis doamna comisar este cât se poate de conștientă de faptul că avem de-a face cu un subiect sensibil. Comisia nu a luat încă o decizie, există o dezbatere în rândul comisiei. Uh, cum există și o dezbatere la Consiliu și există mm, clar mm, această dezbatere. În ceea ce privește Africa, cred că după summitul de la Malta referitor la migrație, Uniunea Europeană și-a arătat voința de a intensifica relațiile între Uniunea Europeană și Africa în ceea ce privește migrația, dar este clar că trebuie să și dăm ceva. Și tocmai în acest spirit, cred că uh, dumneavoastră, uh, în această comisie și noi putem să facem uh, progrese. Thanks. Doamna Keller. Mulțumesc. Ați menționat uh, tot, deci nu vreau nu să uh, vă adresez întrebări, dar vreau să întreb despre mineralele din zone de conflict. Ne-a spus că sunteți aproape de un acord. Sună foarte promițător. Dar ați putea să specifici, ați putea să specificați uh, cam pe când uh, acest acord și care sunt ultimele obstacole, probabil statele în perspectiva statelor membre. Mulțumesc. Ba, uh, äh, also ich kann ja Deutsch mit Ihnen reden. Da pot să vorbesc germană cu dumneavoastră. Nu știu dacă ar trebui să citez aici, uh, să menționez uh, anumite țări. Există un diferend între Consiliu și Comisie uh, referitor la autoritatea competentă și uh, subprodusele, produsele derivate, dar cred că e vorba de regiunea Marilor Lacuri, în primul rând, și cu toate acestea, noi, în Uniunea Europeană, cred că vom ajunge la un consens, va trebui să ajungem la un consens uh, în trialog, astfel încât uh, să ne asigurăm că uh, furnizorii noștri nu aduc uh, minerale care provin din zone de conflict, respectiv uh, ceea ce livrăm noi să nu poată fi folosit în conflicte. Deci, din câte știu, nu mai sunt alte probleme la Consiliu. Din câte sunt informate, chiar vom începe trialogul chiar în președinția noastră. Mă rog, deci va fi dificil, dar acesta a fost unul dintre obiectivele noastre. Dar suntem o țară mică, nu putem să facem totul. Mr. Fidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor eh, ministro, por su... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru acest raport foarte cuprinzător. Ați vorbit despre relațiile cu Tunisia și mă bucur că se discută uh, un acord de liber schimb cu această țară, pentru că trebuie să ajutăm această țară, ea merită ajutorul nostru. Ar fi, aș fi recunoscător dacă ați putea să luați în considerare acordul care va fi încheiat referitor la uleiul de măsline, care ar putea să aibă un impact asupra mai multor regiuni uh, europene și aș fi foarte recunoscător dacă s-ar putea face o evaluare de impact, mai ales în ceea ce privește Spania, Italia, Grecia și alte țări și Portugalia. Și mi-aș dori ca acest acord să fie încheiat doar pe durata unui an și apoi pe baza unei valori de impact să se iau decizie dacă să se extindă cu încă un an sau nu și uh, Consiliul să se ocupe de acest lucru. M-aș bucura. Le, ministre, le premier ministre tunisien était au Conseil. Primul ministru tunisian a fost la Consiliu. Am, am și eu un... un uh, în, în țara mea procedura este stabilită de foarte multă vreme, este bătută în cuie. Aș cere doar ca domnul ministru să îmi uh, răspundă la întrebare ceea ce ar trebui să facă în uh, conformitate cu procedura. Primul ministru tunizian a fost la Consiliu. Am dezbătut îndelung acest subiect împreună cu țările vizate uh, de măsura privind uleiul de măsline. Măsura este temporară și Consiliul a luat decizia în unanimitate pentru că situația de acolo este foarte precară, Uniunea Europeană vrea să vă ajute, fără să aducem uh, pagube substanțiale țărilor exportatoare de ulei de măsline, dar este dorința celor 28 de state membre după ce l-am ascultat uh, pe primul ministru al Tunisiei și după ce am uh, primit asigurări pentru Mm, țările mari exportatoare de ulei de măsline din Europa. Mr. Dartmouth and... Vă mulțumim, domnule ministru, domnule Dartmouth și dragi colegi. Vă garantez că dacă îmi transmiteți uh, întrebările dumneavoastră în scris, le transmit uh, domnului Asselborn și dânsul vă va răspunde. Sunt sigur și dacă nu va răspunde, atunci uh, o să îl presez să o fac, astfel încât toată lumea să-și poată primi răspunsul pentru că sigur că nu e corect altfel față de membrii Parlamentului. Mulțumesc încă o dată pentru acest uh, raport uh, detaliat și vom transmite tuturor acest, uh, aceste informații. După ce pleacă domnul, vreau să discutăm puțin despre regulament. This is the final. It's not the Domnule președinte, sigur că e frumos din partea dumneavoastră să facilitați întrebări scrise, dar așa cum știu și eu și dumneavoastră știți bine, durează 5 până la 6 săptămâni să primești răspunsul la o întrebare scrisă. Și domnul uh, ministru sigur că poate că va răspunde la în 3 săptămâni. Dar am putea să stabilim care este procedura. Procedura este ca coordonatorii să ia cuvântul primii și dumneavoastră văd că ați dat cuvântul altor persoane. Domnul, uh, am, am mult respect pentru domnul Fisa Saiela, care a întrebat uh, ceva important și problema a fost că aceasta a fost ultima întrebare și deci grupul meu politic nu a fost reprezentat în această dezbatere deloc și de aceea există o procedură astfel încât grupurile politice să fie reprezentate toate. Uh, și acum PP-ul a adresat de două ori mai multe întrebări. Noi n-am adresat niciuna. Puteți să clarificați care este procedura? Sau este o nouă procedură care începe de azi? Oh, firstly, I will guarantee that you get în primul rând, vă garantez că veți primi uh, un răspuns încă în acest an. Voi face presiuni. Și în al doilea rând, uh, nici liberalii și guia nu au reușit să adreseze întrebări pentru că timpul a fost foarte scurt și e, e regretabil, dar pur și simplu așa stau lucrurile. Domnul uh, ministru trebuie să meargă la NATO, nu pot să-l forțez să rămână, Daniel. Bun. Dacă este o nouă regulă, noi am fi de acord cu această regulă. Da, eu am avut lista și am, am, am numit persoanele care erau pe listă. Asta e situația. Bun. Dann kommen wir zu Punkt 8. Trecem atunci punctul 18. Următoarele două puncte pe ordinea de zi se referă la chestiuni care sunt blocate în Consiliu. 18, punctul 18 se referă la piața internă a achizițiilor publice pe care domnul ministru a menționat-o pe scurt, în ianuarie 2014 am adoptat uh, acest act pe baza raportului domnului Caspari și acum trebuie să vedem cum abordăm situația ca să reușim să obținem un progres și am să-i dau cuvântul raportorului Daniel Caspari. Stimate domnule președinte, ați spus deja punctele importante. Noi ne-am făcut temele în Parlament, și eu uh, doresc acest dosar să nu fie uitat, pentru că l-am adoptat cu o mare majoritate și aș dori, aș fi recunoscător dacă am primit informații de la, de la Consiliu și de la Comisie cu privire la situația actuală și la ce am putea să facem pentru a pune lucrurile în mișcare. Există colegi care să dorească să intervină? Văd că nu, atunci dau cuvântul Comisiei. IPI, cine dorește să ia poziție la acest subiect? Domnul Iesen? Thank you very much, Mr. Chairman. Um, just brief. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, contextul. Pe scurt, această propunere a fost depusă în 2014, obiectivul fiind de a crește marja de manevra Comisiei în negocierile cu țările terțe în ceea ce privește piețele achizițiilor publice. În ultimul an, Comisia, așa cum a anunțat în programul său de lucru a studiat cu atenție opiniile exprimate și în Parlament și în Consiliu pentru a ajunge la o propunere modificată. De asemenea, am intrat în consultări intense cu statele membre, cu mai multe părți interesate, pentru a găsi o modalitate de a mergem mai departe și astăzi suntem într-o consultare interservicii cu privire la propunere revizuită care va fi publicată în ianuarie. Acestea sunt ultimele informații, deci lucrurile se mișcă. Mulțumesc! Deci în ianuarie vom avea o propunere revizuită. Dorește Consiliul să se pronunțe pe acest subiect? Mai este cineva prezent la Consiliu? Văd că nu. Daniel, mai dorești să intervii? să comentez? Na bun, atunci așteptăm să vedem ce propunere va veni în ianuarie. Bun, știm că urmează Crăciunul, sunt multe surprize și vedem apoi ce ne pune și comisia sub uh, bradul de Crăciun. Trecem atunci la punctul 19 și aici o problemă blocată în Consiliu. E vorba de instrumentele de protecție comercială în aprilie 2014 am uh, luat o decizie și acum, dată fiind uh, discuția cu China și celelalte subiecte, e un moment important să facem um, un progres și aici și, în sfârșit, să adoptăm modernizarea procedurii privind instrumente de protecție comercială, TDI. Raportorul domnul Fielner. Mulțumesc! A fost interesant să-l aud pe domnul ministru al Luxemburgului vorbind despre acest subiect, dar din păcate nu despre progrese, ci despre lipsa de progrese. Însă a menționat un lucru interesant și aș dori să aflu mai multe de la Consiliu și Comisie, și anume se discută acest lucru în contextul statutului de economie de piață acordat uh, Chinei și sigur uh, întrebarea este ce se va întâmpla uh, cu instrumentele de protecție comercială, dacă se vor aplica sau nu, uh, nu sună atât de interesant ca și când discutăm uh, un statut de economie de piață acordat Chinei, dar e la fel de important. Și ar fi interesant să aflu de la comisie, sigur că am avut o întâlnire cu um, domnul comisar referitor la statutul economiei de piață pentru China, dar nu am primit atât de multe informații cu privire la legătura dintre cele două subiecte. Din perspectiva mea, Chestiunea statutului de economie de piață pentru China arată o slăbiciune în propunerea inițială a Comisiei, pentru că nici măcar nu a fost menționat acest lucru și de situația țărilor partenere și întrebarea este dacă, dacă ar trebui să um, dacă ar trebui să facem o schimbare în uh, noul context și ce se întâmplă cu subvențiile, care de asemenea nu au fost uh, dezbătute foarte mult. Ar fi interesant uh, să auzim perspectiva Comisiei asupra acestui subiect. Și apoi, nu pot decât să observ faptul că compromisul magic și foarte echilibrat din Parlament nu pare să fi uh, declanșat, uh, să facilitat dezbaterile la Consiliu, dar poate că uh, statutul de economie de piață pentru China ar putea face o ar putea aduce o diferență. Domnule Dartmouth, vă spun care este lista vorbitorilor. Mr. Dartmouth, Mr. Madame Rodriguez and uh, Madame Reading and Emma McLaughlin. So, be short as possible. Madame Mosca. Vă rog, cât mai scurt posibil. Doamna Mosca. Seguo sulla linea appena... Uh, Mulțumesc, nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja pentru că și pe mine mă interesează exact aceleași lucruri ca și pe colegi. Ne-am exprimat uh, opoziția față de blocarea acestor chestiuni atât de importante de mai multe ori. Vreau să adaug doar ceva ce mă îngrijorează pe mine referitor la ceea ce am auzit uh, de la președinția luxemburgheză și anume posibilitatea care este luată în considerare acum de a modula garanțiile pentru mai multe sectoare în ceea ce privește litigiile comerciale. Deci e o abordare ușor diferențiată față de mai multe sectoare și mă îngrijorează acest lucru, pentru că mă întreb cum anume va avea loc această modulare? Cum vom diferenția efectele într-un sector față de efecte asupra unui alt sector? Cum vom alege care sectoare vor fi uh, protejate și care nu? Aș dori mai multe uh, clarificări, pentru că eu nu cred că e bine să împărțim lucrurile în sectoare. Presidente, la necesit... Domnul Borelli, mulțumesc că uh, necesitatea de a modifica uh, instrumentele de protecție comercială este foarte clară. Vă reamintesc că am încercat în Parlament să adoptăm un text echilibrat care să ia în considerare nevoile industriei noastre producătoare și nu ar fi inteligent acum să risipim uh, rezultatele acestor eforturi, a muncii foarte rezultatele unei munci uh, intense din Parlament și acum uh, dosarul este blocat în Consiliu datorită unor poziții naționale. Aș dori să spun că ar trebui ca textul Parlamentului să fie fundația noastră pentru două motive cel puțin. În primul rând, sunt convins că poziția exprimată de Parlament este validă în continuare și din punct de vedere juridic și din punct de vedere de substanță politică și în ceea ce privește impactul asupra economiei și în al doilea rând pentru că este clar că cu trecerea timpului sunt tot mai multe semne de întrebare referitor la actualizarea acestei legislații, dată fiind uh, dinamica de pe piață și situația în care trebuie să opereze producătorii noștri. Sunt uh, niște chestiuni cruciale pe care trebuie să le dezbatem. Instrumentele de protecție, protecție comercială sunt vitale pentru protejarea întreprinderilor noastre în fața unor practici comerciale neloiale. Orice poate să îmbunătățească aceste instrumente este binevenit. Cu toate acestea, trebuie să putem să investigăm foarte rapid, nu în cele 9 luni cât i-a luat, uh, le-a luat celor de la DigiTrade, pentru că atunci când e vorba de un caz de dumping, uh, trebuie să te miști foarte repede. Deci eu aș reduce acest termen la șapte luni. Și apoi, uh, pericolul de daune care nu este luat în considerare aproape niciodată de DJ Trade și odată dacă să aplicăm taxe. Și aceste lucruri trebuie să fie analizate. Un alt punct important este nevoia unor reguli mult mai clare înainte de a aplica uh, o taxă sau reglementarea importurilor într-un alt mod. Și în cele din urmă, în ceea ce privește facilitarea măsurilor pentru IMM-uri. O altă chestiune, o altă chestiune importantă. Domnul Dartmouth. Most of us know, and as Majoritatea dintre noi știm și doamna Curtin Darling a spus, există o urgență în industria siderurgică în țara mea. Eu uh, i-am scris, domnule comisar, în 22 uh, octombrie, cerând măsuri antidumping de urgență împotriva importurilor de oțel din China către Regatul Unit și în restul Uniunii Europene. Am primit uh, răspunsul ieri doar și spunea, printre altele, măsuri antidumping nu pot fi impuse fără stabilirea faptului că are loc dumpingul sau subvenționarea. În observațiile sale, ministrul luxemburghez a menționat uh, sintagma concurență neloială, ceea ce înseamnă, într-un cuvânt, dumping. Și am senzația că aceste remarci au fost pregătite și vor fi diseminate tuturor, ceea ce înseamnă că dânsul a vorbit serios atunci când a spus asta. În orice caz, în industria oțelului, după cum președintele știe foarte bine, atunci când furnalele se răcesc, se răcesc, nu mai pot fi repornite. Asta este. Și acum, mi se pare că atitudinea Consiliului și a Comisarului este că există o situație de urgență și răspunsul este același răspuns letargic și birocratic uh, ca întotdeauna, ceea ce înseamnă că fie nu se va întâmpla nimic, fie va dura foarte mult până când se va întâmpla ceva. Și în această situație, industria siderurgică, pentru industria siderurgică va fi mult prea târziu. Sigur, eu nu ar trebui să fiu aici o voce singulară care strigă în pustie pe acest subiect. Îi îndemn pe colegii mei să mă susțină în acest, uh, în acest subiect, încercând să discutam cu comisarii și cu Consiliul, eu cred că n-ar trebui să mergem deloc la oamenii ăștia, dar mă rog, asta e altă poveste. Deci să mergem la comisie și la Consiliu, să cerem, să cerem să se instituie măsuri de urgență, rapid, la timp, că ele pot fi apoi oricând să fie uh, eliminate. Mulțumesc, Ima. Señalar es que lamento que se haya tenido que ir. Mulțumesc, domnule președinte. Regret faptul că domnul Asselborn a plecat pentru că Aș fi vrut să putem discuta ceea ce a spus, m-a îngrijorat. Nu am senzația că Consiliul își dă seama de nevoia de a moderniza instrumentele de uh, apărare. Siderurgia deci, se confruntă cu mari probleme, nu este singura, sunt și alte regiuni afectate, nu există reguli echilibrate în ceea ce privește uh, Uh, concurența și în plus avem costuri de mediu ridicate, iar regulile sunt inegale. Europa nu își poate permite să piardă timp. Trebuie să-și modernizeze instrumentele de apărare comercială. Și avem această problemă care se va adăuga atunci când articolul 15.2a va dispărea. Trebuie să fim capabili să convingem statele uh, membre și fiecare stat membru trebuie să discute acest subiect. Industria europeană nu poate să aștepte până se decide Consiliul și nu putem avea o Uniune Europeană care uh, să vorbească despre reindustrializare uh, sub orizont 2020 și în același timp să lasă să se prăbușească alte industrii. Mulțumesc, domnule președintele, doamna Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ministrul luxemburghez ar fi fost în continuare aici, aș fi preferat să adresez această întrebare în prezența sa, pentru că este cât se poate de importantă în ceea ce privește apărarea comercială. Comisia a reacționat, Parlamentul a reacționat și Consiliul blochează. În același timp, președinția luxemburgheză a încercat să deblocheze acest subiect. Se dorește să se discute despre acest subiect, inclusiv la nivel ministerial, dar apoi avem nevoie de un instrument. Apoi nu se spune nimic despre uh, poziția Chinei la OMC, dar se anunță în mod subtil negocier despre ce, cu, chi, cu cine, pe ce subiect. Nu știu, eu nu înțeleg logica. Suntem față în față cu o problemă gravă, trebuie să luăm decizii cât se poate de importante. Avem senzația că Consiliul nu face niciun pas înainte. Am câteva semne de întrebare. Mulțumesc, Emma. Da, într-adevăr, este clar că instrumentele de apărare comercială uh, la dispoziția Comisiei trebuie actualizate și aș dori să fac apel la Comisie și la Consiliu să facă modificările necesare cât se poate de repede. Dar să nu uităm de ce suntem atât de îngrijorați de acest subiect. Vrem să uh, protejăm industriile afectate de practici inegale și uh, cel mai, cea mai importantă industrie aici este uh, siderurgia. În China am văzut uh, oțel vândut la nivel internațional, uh, mai ieftin, deci vândut pe piețele internaționale mai ieftin decât se uh, tranzacționează în interiorul țării. Este definiția pura dumpingului. Aș vrea să știu așadar cum se monitorizează utilizarea acestor instrumente, cum se monitorizează comerțul cu state terțe, cât de îndeaproape este monitorizat procesul cu țările afectate și cum putem face pentru a fi mai proactivi pentru monitorizare și pentru a avea un sistem de uh, urmărire, de alertă, astfel încât să urmărim uh, banii când uh, avem uh, uh, astfel de practici, cum putem lua măsuri antidumping pentru a asigura supraviețuirea industriei. Industria nu mai are timp și nici noi nu mai avem timp și nu mai putem găsi scuze goale. Mulțumesc! Am să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lange. În primul rând, aș dori să mă refer la situația um, în ceea ce privește modernizarea acestui um, dosar, iar apoi voi răspunde la întrebări. Domnul Fielner a amintit faptul că a existat o propunere în aprilie 2013 și că ea a fost discutată îndelung aici și că ați venit cu o propunere, cu un acord în primă lectură în aprilie 2014. La comisie am văzut că la Consiliu a existat o încercare de a um, face progres. Au existat inițiative în timpul um, președinției italiene, uh, au existat și alte propuneri la Consiliu din partea președinției italiene, dar ele nu au, nu au dat rezultate. În acest an, în 2015, din punctul nostru de vedere, uh, președinția letonă nu a fost activă, cea luxemburgheză um, a încercat să testeze apele, să vadă ce se întâmplă, dar nu au reușit să ajungă la o poziție de consens. Deci, practic, Consiliul nu a dat mandat președinției și nu este foarte probabil să se întâmple acest lucru sub președinția luxemburgheză. Ca o senzație generală, din câte înțelegem la Consiliu, din câte înțelegem la Consiliu există o diviziune între statele membre care sunt interesate să protejeze industria și producția europeană și uh, altele, celelalte care sunt mai degrabă interesate să aibă un liber schimb uh, pe anumite produse, să poată importa anumite uh, produse. Uh, avem un uh, instrument pe care îl folosim aici, dar pot să vă asigur că avem un număr de delegații care se consideră că poziția Parlamentului nu este suficient de echilibrată. Uh, și este ceva ce răutățește situația. Domnul Fielner a spus că uh, propunerea nu s-a referit la subvenții uh, și la și nu pot decât să nu fiu de acord aici. Eh, existau unele propuneri eh, deja prevăzute și asta ar fi consolidat instrumentul acolo unde eram confruntați cu un nivel de subvenționare ridicat, ceea ce ar fi dus la o concurență neloială. Asta a fost acoperită de modernizare, însă are dreptate domnul Fielner eh, când spune că propunerea nu a spus nimic despre MES pentru că era prematur în 2013. În ceea ce privește perspectivele, L-ați ascultat pe domnul Asselborn în această dimineață spunând că așteptăm o propunere a Comisiei în ceea ce privește MS și apoi citesc acest lucru poate influența statele membre în ceea ce privește modernizarea. Exact acestea au fost cuvintele sale în urmă cu câteva minute și asta uh, am înțeles uh, și noi, că probabil președinția uh, neerlandeză va aștepta poziția privind, la, privind statutul de economie de piață a Chinei, MES, și apoi se va decide um, sau se va încerca ajungerea la o decizie care să protejeze industria, dar și să facă liberalizările necesare. Asta este situația. Comisia va sta la dispoziția președinției uh, neerlandeze dacă aceasta o va cere. În momentul de față, nu pot decât să vă spun că nu mă aștept să facem progrese în timpul președinției luxemburgheze, înainte ca um, Comisia să ajungă la o decizie privind statutul de economie de piață. Acum, ca să răspund la câteva întrebări adresate. Uh, da, suntem de acord că este important să acționăm eficient și rapid uh, la toate dosarele, dar îi amintesc domnului Dartmouth, în primul rând este nevoie de o plângere a industriei care să vină cu suficiente uh, dovezi de dumping și de lezarea intereselor acestora. Și acest lucru este prevăzut în regulamentul de bază Uh, și cum noi nu putem decât să respectăm regulile, nu putem să spunem că se întâmplă ceva și că trebuie să acționăm. Avem nevoie de o plângere. Însă pot să vă spun că atunci când industria pregătește astfel de plângeri, comisia întotdeauna își oferă serviciile uh, să analizeze dosarul, să accelereze uh, procedurile și vă asigur că în acest dosar atât de important luăm lucrurile foarte în serios un alt uh, deputat a vorbit despre posibilitatea de a acționa când avem de a face cu o amenințare, nu uh, de un dumping deja existent. Există o posibilitate prin regulamentul uh, fundamental UE și vom analiza asta, bineînțeles, conform reglementărilor în, vigo- în vigoare. În cazul în care ar exista o plângere care să, dezvo- care să dovedească o amenințare. doamnei Reding, um, care spune că există o uh, lipsă de contact între um, cei din Consiliul de Concurență și cei din Consiliul de uh, Comerț. Uh, știm că există loc această diferență și statele membre însă trebuie să-și reunească pozițiile. Cu aceasta închei, domnule președinte. Thanks a lot. Any further remarks? No. Yeah. Off. Mulțumesc. Alte observații? Da, aș vrea să reamintesc colegilor două lucruri, pentru că suntem preocupați de ele. Trebuie să nu uităm că mai puțin de o lună în urmă Comisia a introdus o inițiativă cu privire la uh, tarifele privind uh, uh, produsele electromagnetice. Nu e o idee pur europeană, este o dispoziție a Organizației Mondiale a Comerțului, antidumping. Cum spuneam, uh, au ce spune Comisia în legătură cu faptul că nu a reușit să ajungă la un acord cu China din 2013, dar Mm, nu puteți scăpa chiar așa ușor. În 2013 a fost o primă tentativă de modernizare a relațiilor uh, uh, cu China, dar acum suntem în 2015 și e urgent. În 2013 poate era prematur, acum e urgent și probabil că o să ne ia 20 de ani să ajungem la o reformă substanțială. Sigur că au fost modificări în legătură cu regulile anti-subvenții, dar astea s-au aplicat la toate instrumentele legale. Interesant. Dacă China obține statutul de economie de piață pe sectoare sau pe total, problema Ehm, regulilor uh, anti-subvenții devine mai puțin relevantă. De aceea și uh, apărut uh, propunerea privind reforma globală și ar trebui să discutăm mai mult despre prevederile anti subvenții. Nu știu dacă poziția Parlamentului ar trebui să fie uh, baza de negociere, dar ar trebui să ne dăm seama că în Consiliu există o majoritate blocantă în Consiliu care consideră că poziția Parlamentului nu este echilibrată și dacă ne dorim să obținem rezultate, trebuie să fim dispuși să negociem. Aș vrea să vă pregătiți pentru asta, să vă pregătesc pentru asta, pentru că am discutat încă din 2013 acest lucru și e vorba de câștigarea unui război, nu doar a unei bătălii. Sicherlich, und ich habe auch im TPC genau. Da, așa este. Și în TPC am uh, spus uh, că, da, domnule raportor, și la TPC am uh, spus uh, că Parlamentul este flexibil în negociere, dar problema este că până în momentul de față Consiliul nu are niciun fel de mandat uh, să înceapă negocierile. Este foarte clar că Consiliul nu este uh, de acord cu tot ce decide Parlamentul, cum se întâmplă adesea, dar uh, important este să aibă odată mandatul de negociere și apoi, sigur că vom găsi și o soluție flexibilă. Bun, trecem atunci la punctul 20, un subiect foarte uh, palpitant, dragi colegi, uh, indicațiile geografice obiectul multor uh, tratate, uh, obiectul central al multor tratate comerciale. Mâine se va încheia acordul uh, cu Vietnamul, în care sunt recunoscute 196 de indicații geografice și din, ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană a recunoscut două, trei uh, indicații geografice din Vietnam în TTIP. Uh, Ehm, partea americană nu este pregătită deloc eh, să preia ca bază de negociere sistemul indicațiilor geografice. Deci, eh, o chestiune foarte amplă și mă bucur că expertul din partea comisiei, eh, directorul general adjunct al DG Agri, John Clark, care a fost de mai multe ori alături de noi în alte funcții, deci mă bucur că este alături de noi și astăzi pentru a ne informa cu privire la situația indicațiilor geografice în uh, negocierile comerciale. Domnule Clark, vă rog. Thank you, Chair. I'll ask... Mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi întreb uh, colegii, șeful de unitate de la DigiTrade uh, și o să venim cu detalii cu privire la acest subiect. Mulțumesc, domnule John, mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru noi să contribui astăzi la dezbatere este Noi, uh, noi suntem cei doi care ne ocupăm de această problemă. John Clark uh, se va ocupa de detalii și eu am să uh, vă explic principiile. Um, am să vă spun că indicația geografică este clar un, o parte a agendei noastre de negocieri. Promovăm această Uh, protecția uh, indicației geografice în toate uh, negocierile pe care le purtăm și comunicarea Comisiei a contribuit la această evoluție în ultimii 20 de ani. Sistemul sui generis adoptat în Uniunea Europeană este considerat ca o referință pentru protecția indicației geografice în toată lumea de toți partenerii comerciali cheie. Rămâne o problemă pentru anumite indicații geografice cu mare valoare economică uh, se practică uzurparea, abuzul în anumite piețe. Mm, e clar că Uniunea Europeană își dorește un nivel mai înalt de protecție și de punere în aplicare a acestei uh, protecții pe uh, scară internațională. Acest lucru figurează și în strategia adoptată de Comisie pentru negocierile economice și pentru uh, strategia de investiții uh, în economie. Uniunea Europeană este suportă la acest privim de indicația geografică în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în sensul uh, obținerei unei protecții mai eficiente ca aceea care este oferită în cazul vinului, de exemplu. Este Însă, uh, până la urmă, rezultatul negocierilor în această privință la Organizația Mondială a Comerțului depinde de nivelul de ambiție pe care ni-l stabilim. În același timp, uh, rămâne una dintre prioritățile cheie uh, în negocierile bilaterale. John Clark o să vă mai spună ceva despre asta. Încă ceva. Noua comunicare privind strategia pentru piața unică publicată pe 28 uh, octombrie spune că Comisia se va ocupa și de cunoștințele tradiționale și de indicațiile geografice pentru produse neagricole. Și acum îi dau cuvântul lui John. Mulțumesc. Mă numesc John Clark, sunt vice-director general la DG Agri și mă ocup, uh, adică sunt negociatorul în numele Comisiei pe probleme agricole. Trebuie să nu uităm ce înseamnă o indicație geografică. În primul rând, este o formă de proprietate intelectuală egală cu un brevet sau un patent. Mm, o indicație geografică este un produs dintr-o anumită zonă, produs conform unei metode specifice, a cărei calitate sau a cărei reputație este legată de acea zonă geografică. Elementul important este legătura cauzală dintre produs și locul în care este produs. Cum spunea colegul meu, uh, indicațiile geografice sunt foarte importante pentru comerțul european, dar ce se știe mai puțin este că noi suntem cel mai mare uh, exportator de produse agroalimentare datorită reformelor uh, de succes ale politicii agricole comune. Uh, produsele noastre agricole sunt foarte competitive, avem un surplus în agricultură de vreo 17 miliarde de euro, iar produsele de indicație geografică, după cum vedeți aici, sunt o parte importantă a acestui succes. Performanțele noastre ne aduc uh, un uh, uh, surplus aici. Anul trecut am exportat în jur de 15 miliarde de produse agroalimentare în toată lumea. Pe plan intern, acest lucru are un efect foarte benefic pentru producătorii noștri. Aș vrea să mai ilustrez uh, de ce aceste indicații geografice sunt atât de importante pentru economia noastră, pentru locurile noastre de muncă. În primul rând, ele nu mai uh, sunt uh, doar uh, apanajul câtorva state membre, de vreme ce am stabilit un regim uh, la nivel european din anii 90 și mai multe state s-au uh, hotărât să aplice acest sistem și acum toate statele membre au produse protejate ca indicație geografică. Nu mai e vorba doar de șampanie, prosciutto, whisky. Avem produse din România, Germania, uh, Lituania și așa mai departe. Indicația geografică aduce valoare. Mm, noi producem nu în primul rând uh, uh, bunuri de consum, ci mm, marf, marfuri agroalimentare, mărfuri agroalimentare de foarte bună calitate recunoscută pe plan mondial. Consumatorii sunt dispuși să plătească în plus pentru produse de indicație geografică. Am constatat acest lucru și am calculat că un produs uh, IG aduce uh, în medie de două ori uh, față de prețul unui produs fără indicație geografică. În mare parte, aceste produse sunt realizate de către IMM-uri sau întreprinderi mici cu, cu uh, intensitatea muncii foarte mare. De exemplu, uh, numai Parmigiano Reggiano, brânza italiană, uh, e responsabilă pentru 50.000 de locuri de muncă în uh, regiunea uh, Reggiano de unde provine. Acum, în legătură cu calendarul ne- uh, comercial, negocierile noastre se referă la o mai bună protejare și o mai bună aplicare a criteriilor de, indicare, de indicație geografică. Deci ne, uh, încercăm să combatem folosirea numelor uh, produselor europene în alte părți ale lumii. Avem, de exemplu, brânză feta produsă în Australia sau uh, uh prosciutto Parma Style uh, sau uh, un pachet vândut de, în Japonia de uh, prune d'argent, care de fapt sunt uh, menite să deruteze consumatorul, să profite de reputația produselor europene și care aduc practic atingere intereselor comerciale și produc pierderi economice producătorilor noștri. Iată încă câteva, <laughs> câteva exemple, Bordeaux și Goat Roti Uh, acest gen de, de, de acest, acest, această modalitate de a profita de denumirile europene uh, poate ajunge uneori uh, în domeniul hilarului. Ce încercăm să obținem în negocierile noastre privind um, indicația geografică? Un mare nivel de protecție pe piețele externe, În al doilea rând, punerea în aplicare a măsurilor administrative de către guvernelor țărilor terțe, pentru că dacă ne bazăm doar pe sistemul judiciar, uh, pe instanțe, este foarte scump să-ți uh, aperi indicația geografică, să nu uităm că, mari, că uh, majoritatea producătorilor sunt IMM-uri care nu își permit să dea în judecată mari distribuitori, lanțurile Uh, alimentare din Japonia, de exemplu. Uh, acest, uh, această protecție a indicațiilor geografice se impune de obicei prin coexistența unor um, tratate comerciale care să conțină, să includă angajamentul de a respecta indicația geografică respectivă De asemenea, la Organizația Mondială a Comerțului urmărim uh, promovarea protecției indicației geografice. Avem, de asemenea, Convenția de la Lisabona, care a fost uh, renegociată și modernizată și care este un acord multilateral la WIPO prin intermediul căruia se poate proteja din nou indicația geografică. Avem și o agendă bilaterală în ultimii ani și veți vedea imediat uh, țările cu care avem uh, uh, acorduri bilaterale pentru vin și băuturi spiritoase, avem și acorduri mai ample cu Canada, Columbia, Peru. Avem negocieri în desfășurare cu Vietnam, de exemplu, unde am obținut protejarea vreo 450 de indicații geografice, cu Japonia, o piață foarte interesantă pentru produsele noastre, nu doar whisky, dar o gamă foarte largă de produse, cu China, de asemenea, unde însă se semnalează și foarte multe încălcări. Cu Statele Unite încercăm să introducem protecția indicației geografice în uh, TTIP și agenda pentru viitor, calendarul uh, pe care ni l-am stabilit în uh, comunicarea privind comerțul la care am făcut referire, include Australia, Mexic, Noua Zeelandă și Chile. Probabil că în urma încheierii acestor acorduri uh, vom vedea uh, singurele progrese pe care le va mai înregistra agricultura europeană în viitorul previzibil. Cu Statele Unite, deci, uh, căutăm o protecție mai ridicată a produselor noastre alimentare datorită costurilor ridicate ale litigiilor în instanțele americane încercăm să obținem interna- interzicerea folosirii unor simboluri naționale, uh, precum uh, drapelele statelor UE și așa mai departe. Cu Canada și am găsit deja soluții, cu Statele Unite trebuie să găsim anumite soluții pentru că există și denumiri comune. Nu vom cere ca mm, Statele Unite să-și uh, reformeze sistemul de proprietate intelectuală, nici nu încercăm să monopolizăm numele care au devenit generice sau nume de uh, mâncare în Statele Unite. Vom cere însă ca acest lucru să fie demonstrat uh, faptic. În ciuda celor auzite probabil de la anumiți uh, uh distribuitori americani nu încercăm uh, nici să protejăm alte denumiri decât cele care figurează ca indicație geografică europeană. Chorizo, provolone, pizza sau pizza cheese, nu încercăm să promovăm, acest, să protejăm aceste nume, va trebui să ignorați aceste zvonuri lansate de americani, cum că am încercat să facem asta. Statele Unite, în ciuda ezitări de a negocia o soluție pe uh, indicații geografice a in, obținut în mai multe acorduri încheiate cu alte țări protecție pentru uh, produse care se numesc altfel în America, dar tot uh, produse de indicație geografică sunt până la urmă, precum Tennessee Whiskey, uh, Uh, au uh, obținut acest gen de protecție, însă sunt, uh, sunt ezitanți în a oferi protecția respectivă pentru produsele europene. E foarte clar că fără un acord pentru indicații geografice, TTIP-ul nu o să treacă prin Parlamentul European, ușor sau deloc. În agricultură, totuși, trebuie să recunoaștem că suntem mai puțin competitivi decât uh, americanii și va trebui să facem și noi concesii. Va trebui să echilibrăm, totuși, aceste negocieri fără a afecta producătorii europeni. Pentru moment, însă, pozițiile sunt destul de diferite. SUA spune că cerințele noastre de protecție a indicației geografice că geografice sunt prea greu de pus în aplicare, pe de altă parte ni se cere să diluăm uh, uh, regimul nostru de proprietate intelectuală. Pentru moment, încercăm să uh, scoatem gradual din uz în uh, Statele Unite denumiri precum uh, șampania. E clar că va trebui să avem un rezultat pozitiv în urma acestor negocieri pentru TTIP. În caz contrar, producătorii noștri vor avea mari probleme. Sper că Parlamentul European va avea, uh, va, ne va sprijini în acest sens. Colleagues, now we have to... Vă mulțumim, domnule Clark. Dragi colegi, acum va trebui să trecem la engleză, pentru că interpreții mai sunt uh, alături de noi. Uh, au stat 10 minute în plus, uh, dar uh, acum cele 10 minute se încheie. Vă mulțumim pentru cele 10 minute, spune președintele. Și acum schimbăm limba, vom vorbi engleză. Urmează domnul Roas, apoi domnul Casparie, mama Clarkin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 că aceste acorduri care au fost încheiate sunt uh, pozitive și sistemul uh, de indicații geografice trebuie să rămână, trebuie să fie mai bine protejat pentru că este un uh, factor de valoare pentru produsele noastre și clar că există interes ca și partenerii noștri să-și protejeze indicațiile geografice Uh, pentru produsele exportate către Uniunea Europeană și pentru mai bune uh, relații. În ceea ce privește raportul, uh, acest, uh, această protecție este extinsă și la produse neagricole, de exemplu produse artizanale, ceramică, porțelan. Și aici trebuie să ne concentrăm la produsele tradiționale Uh, de calitate care sunt parte a moștenirii noastre culturale, uh, care sunt importante pentru comerț și pentru turismul din anumite regiuni. Avem liste deschise pentru astfel de produse care sunt protejate, care trebuie neapărat să fie cuprinse în acordurile comerciale cu alte țări. Uh, de aceea e nevoie de o protecție unitară pentru astfel de produse care au o mare valoare adăugată. Salut uh, poziția Comisiei în acest sens uh, și mă bucur că nu are o abordare mioapă. Uh, cred că astfel putem să protejăm bine produsele noastre de înaltă calitate din Europa. Cred că exporturile europene pot fi stimulate și se pot îndrepta către noi piețe la nivel internațional. Și două întrebări în final. Comisia, pentru comisie în primul rând, cum uh, priviți uh, extinderea protecției uh, în domeniul spiritoaselor la produse precum lichiorul? Și care este situația în ceea ce privește un registru multilateral pentru indicații geografice? Sau, um, menționat această idee și președintele. Acum trecem la engleză, domnul Caspari. As far as I'm informed, with um, Canada, uh, we have some 140 of our 1,400 GIs now protected. And my question is, is there any European GI now in danger or skipped because of the CETA agreement? And my second question, um,